Oui, Mesdames et messieurs, nous allons continuer notre... Doamnelor și domnilor, ne continuăm reuniunea. Aș dori să fac o precizare în urma deciziei coordonatorilor DV. Am prevăzut un schimb de vederi cu privire la amendamentele raportului Svensson, Comerț și Dezvoltare, care va fi votat în această masă. schimbul de vederi având loc în această dimineață după punctul 13. Se va face o prezentare a unui studiu impactul biotehnologiei asupra țărilor în curs de dezvoltare. Acum continuăm cu proiectul de aviz, doamna Sargentini, acordul de parteneriat economic preliminar ce Africa Centrală. Comisia competentă pe fond este Comisia INTA. Doamna Sargentini este raportoare pentru aviz și îi dau imediat cuvântul. Vă rog. Thank you, Chair. Well, the... Mulțumesc, doamnă președinte. E un aviz foarte succint avem o propoziție în care se spune că comisia uh, competentă de fond, comisia INTA, nu ar trebui să uh, dea, uh, să voteze acest um, um, acord privind Camerunul. S-ar putea să fie o poziție puțin, puțin greu de înțeles, pentru că oamenii se așteaptă noi să ne, să ne dăm acordul la acest aviz. E vorba de cel de-al doilea acord eh, intermediar de parteneriat economic pe care îl discutăm. În urmă cu câteva săptămâni am avut acest eh, AIP pentru Africa de Sud eh, și tot eu am fost raportor și majoritatea acestei comisii și-a dat acordul la poziția mea, respectiv că nu ar trebui să ratificăm acest acord interimar de parteneriat economic. Și aceasta din mai multe motive. Însă avem de-a face de această dată cu Republica Camerun, o țară din Africa Centrală. Ar fi trebuit să avem un um, acord de parteneriat economic interimar uh, regional. Camerunul e o țară înconjurată de o serie de țări uh, mai puțin dezvoltate și care au uh, acorduri comerciale diferite cu Uniunea Europeană. Negocierile au început în anul 2007, însă Uh, adunarea națională din Camerun nu a ratificat uh, uh, rezultatul negocierilor și deci eu vă propun să așteptăm și noi. Am primit semnale din partea Republicii Camerun, conform cărora ar dori să re- se revizuiască o parte din acest AIPE, inclusiv accesul Uniunii Europene pe piața cameruneză și liberalizarea a 80% a importurilor din uh, Uniunea Europeană. Deci, vă propun să așteptăm puțin. Uh, în avizul nostru nu figurează nimic în acest sens, uh, e avizul pentru Comisia INTA, deci încă o dată aș dori să vă propun să întârziem ratificarea pentru a acorda Camerunului șansa să își definitiveze poziția nici nu știu de ce ar trebui să ne grăbim, pentru că nici omologii nu au ratificat acest acord. Tot mai multe acorduri uh, interimare de parteneriat economic vor interveni în uh, viitor și problema e aceeași. Acestea au fost uh, văzute ca inițial ca acorduri de dezvoltare și ele se transformă în acord de liber schimb. Eu nu cred că e suficient pentru că nu încurajăm uh, destul uh, dezvoltarea în țările ACP. Și nu facem decât să subminăm uh, comerțul regional și dezvoltarea regională prin finalizarea negocierilor acestor acorduri interimare de parteneriat economic. Mulțumesc, Tais. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Norbert Neuser uh, e blocat la uh, Madrid, la aeroport, datorită unei greve care are loc acolo. Deci nu poate să se exprime el direct. Deci aș dori să vă uh, transmit observațiile uh, sale.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 Deci nu Norbert spune acest lucru. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei Sargentini pentru proiectul de aviz. Împărtășesc o parte dintre preocupările sale cu privire la IP, dar nu sunt de acord cu concluzia sa. După cum știm cu toții, situația actuală uh, nu respectă normele OMC și accesul actual uh, pe piață nu va dura la nesfârșit. Recunosc că problemele cu care se confruntă o serie de țări din Africa Centrală, respectiv că sunt țări mai puțin dezvoltate și că profită de pe urma programului Totul în afară de arme. Aceste țări, sigur că nu sunt încurajate sau nu sunt suficient încurajate să încheie uh, AIP cu țările Uniunii Europene. Dar e clar că aceste țări nu vor fi țări uh, mai puțin, cel mai puțin dezvoltate pentru totdeauna și până la urmă vor trebui să semneze un AIPE ceea ce nu ar uh, trebui să ne împiedice să, dăm, uh, să ne dăm acordul la acest acord interimar de parteneriat economic cu uh, Republica Camerun, care a fost semnat, nu și ratificat de către Camerun, pentru că Republica Camerun nu um, um, nu um, se încadrează în mecanismul instituit de programul Totul în afară de arme. Și, în fine, e foarte clar că atâta timp cât uh, uh, Camerunul nu și va îmbunătăți uh, sistemul fiscal, ar trebui să avem un sistem de compensare. Camerunul va institui un astfel de nou sistem fiscal în viitor. Mulțumesc, domnul Mitchell. Doamnă președinte, eu aș dori să fac câteva observații, dar aș dori să mi se explice puțin mai bine. Ce ne sugerați? Să suspendăm acest AIP și să-l aprobăm uh, mai târziu? E un uh, aspect care a intervenit la sfârșitul prezentării dumneavoastră, dar nu am înțeles foarte bine. Dacă ne puteți explica, vă rog, uh, care este propunerea dumneavoastră exact? Pentru că nu ne uh, propuneți un, un cartonaj roșu, ci unul galben, am înțeles bine sau nu? Doamna Sargentini. acum trebuie să fac să trag și concluziile? Nu, președinte, îi răspundeți, după aceea dăm uh, cuvântul comisiei și după aceea trageți concluziile. Bine. Da, domnule Michel, aveți dreptate, cred Uh, data trecută am dezbătut uh, AIP pentru uh, Africa de Sud-Est și cu ocazia acestei dezbateri, grupul SNT a înaintat un amendament interesant, respectiv, haideți să lăsăm, să puțin, lăsăm lucrurile puțin să se liniștească. A fost un amendament oral, nu s-a obținut majoritate la comisie, nu a fost votat și am continuat cu uh, propunerea pe care am făcut-o acolo, respectiv să blocăm situația, să nu ratificăm total acest acord interimar de parteneriat economic. Însă m-am bucurat de propunerea grupului socialiștilor și democraților, respectiv să amânăm uh, votul, să mai așteptăm și Uh, sunt gata să optez pentru această alternativă și de această dată pentru că astfel uh, îmi ating obiectivul respectiv să acordăm mai mult timp Camerunului, Camerunului uh, să vedem dacă sunt de acord cu ce le propunem noi și dacă vor să ratifice acest acord. Eu cred că poate nu vor să ratifice acum acest acord, date, date fiind împrejurările. Are acum cuvântul Comisia. Mulțumesc, Doamnă președinte, mulțumesc raportoarei pentru avizul său. AIP cu Camerunul e un început, e începutul unui parteneriat mai vast cu, cu această regiune. E vorba, deci, de o soluție temporară care ar permite continuarea negocierilor, scopul fiind uh, Uh, un, parten, un acord de parteneriat uh, economic regional care este obiectivul Uniunii Europene și al acestei uh, regiuni, al Africii Centrale. Însă Republica Camerun are nevoie de un astfel de AIP. Fără un astfel de acord, Camerunul s-ar confrunta cu probleme, mai ales uh, în ce privește exporturile de produse spre Europa, care nu uh, e, sunt acoperite nici măcar de sistemul SPG. E vorba de exporturile de banane și de aluminiu, doar pentru a vă da două exemple. Cu acest acord, Camerunul din 2008 încoace a reușit să mențină sectoare importante pentru economia sa și să păstreze mii de locuri de muncă. Iar în ce privește motivele care sunt uh, uh, citate în aviz pentru a nu acorda, uh, pentru a nu, nu, nu semna acest acord, noi uh, considerăm că acest acord nu va avea un uh, impact negativ nici asupra uh, industriei uh, din Camerun, a industriei uh, incipiente și nu Uh, pentru integrarea regională și aceasta din câteva uh, motive, doar pentru a menționa câteva dintre aceste motive. Un procent foarte important dintre exporturile europene spre Camerun au fost uh, excluse de la liberalizare, 20%, și pentru celelalte exporturi, acordul include un calendar pe 15 ani, care lasă timpul necesar Republicii Camerun uh, timpul necesar să facă schimbările necesare. Pe de altă parte, majoritatea produselor europene sunt produse intermediare de care industria din Camerun are nevoie. E vorba de bunuri uh, precum medicamentele sau uh, echipament, echipamentul medical de care populația, cetățenii de rând, au nevoie. Uh, pe de altă parte, avem și clauze de salvgardare în acest acord care permite partenerilor noștri să suspende uh, preferințele uh, pe care, le acordăm, pe care ni le acordă dacă se, se consideră acest lucru necesar, mai ales în ce privește bunurile industriale. Apoi, aș dori să mă refer și la componenta cooperare pentru dezvoltare din acest acord care prevede asistență tehnică și financiară, mai ales în ce privește uh, reforma uh, sistemului uh, fiscal. Sunt de acord cu observația care s-a făcut, respectiv că țările precum Camerunul trebuie să treacă de la taxarea comerciale, impozitele pe, uh, pe, pe, sau taxele pe importuri la un alt sistem fiscal, dar uh, prin acest acord am putea și mai bine să ajutăm această țară. Aș mai adăuga și că nu ar trebui să reducem atunci când spunem că acest AIP mm, va uh, submina sau va distruge Uh, integrarea regională în regiune, nu cred că ar trebui să limităm această integrare regională uh, doar la comerț, pentru că se face comerț doar în proporție de 2-3% și obstacolele de acolo, după cum știu, au uh, mult mai mult de a face cu obstacolele netarifare, e vorba de corupție, de exemplu, și aspecte care trebuie abordate sau care ne dorim să fie abordate Ehm, pentru că nu putem vorbi de o eh, liberă circulație eh, reală prin acordul de parteneriat economic. Și de aceea, doamnă președinte, continuăm să eh, punem accentul pe negocierile actuale, să investim resurse pentru a trece pe viitor la o soluție cu adevărat regională. Deci, în încheiere, aș dori să spun că negocierile cu privire la acest acord interimar au fost finalizate în anul 2007. Camerunul trece acum la faza de uh, ratificare pentru că Republica Camerun dorește ca uh, parteneriatul cu Europa și accesul liber la piețele noastre să fie pe picior de egalitate, au uh, nevoie de un astfel de acord interimar de parteneriat economic și sper că partener, uh, Parlamentul European își va da acordul la acesta IPE. Mulțumesc, domnul Berman dorește să mai adină cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să adresez o întrebare comisiei cu, permisia, cu permisiunea dumneavoastră. Din 17 decembrie 2007 încoace, aceasta fiind data uh, semnării de către guvernul camerunez al acestui acord. Aș dori să știu dacă ați avut uh, vreun contact sau un dialog cu Parlamentul din Republica Camerun. Dacă nu, de ce nu? Și dacă da, ă, cum interpretați dumneavoastră faptul că Parlamentul din Camerun întârzie să ratifice acest acord? În 17 ă, decembrie 2007 era în urmă cu 5 ani. Mă, mă miră puțin ă, acest răstimp. Aș dori să știu de ce Parlamentul din Camerun nu s-a grăbit să ratifice. Un răspuns succint, dacă se poate. Mulțumesc! E vorba de Parlamentul camerunez. Există trei aspecte importante care trebuie menționate. În primul rând, toată lumea a continua și continuă să vizeze sau să opteze pentru soluția interregională. Noi sperăm că o astfel de soluție va interveni rapid după acordul uh, interimar. Și pe această bază deja am uh, început uh, acordarea liberului acces uh, pentru Republica Camerun, chiar dacă acest AIP nu a fost încă ratificat. Iată un prim element. Apoi, având în vedere că această uh, această situație, deci uh, acces liber uh, pentru Europa continuă, ne aflăm într-o fază de așteptare, chiar cu negocierile regionale care uh, progresează fluctuant, să spunem, avem o atitudine expectativă, să spunem. Și, după cum știți, uh, reglementarea accesului la piață va fi finalizată, sper, Uh, în viitorul apropiat, ceea ce va avea un impact, o influență foarte mare asupra Camerunului. Dar una e să spui că accesul a fost acordat și în negocierile regionale uh, era o expectativă, nu s-a făcut prea multă presiune uh, în, spre ratificarea acordului și aș dori să vă reamintesc că ne aflăm, iată, la 5 ani după uh, semnarea uh, negocierilor în așteptarea ratificării și sper că uh, procesul va continua. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Sargentini pentru concluzii. Mulțumesc! Domnule Berman, în ce privește întrebarea dumneavoastră, părerea mea este că contactul între Comisia Europeană și Parlamentele Naționale din țările ACP este foarte, foarte limitat. Ah, haideți să ne uităm la documentele de strategie pe țară, care sunt uh, publicate um, odată la câțiva ani. Ele sunt uh, uh redactate, sunt încheiate între, concluzi, între comisie și ministerele respective și nu se ratifică aceste documente în parlamentele naționale din țările respective. Uh, greșit din punctul meu de vedere, dar e o altă poveste. Acum, în ce privește AIP și Republica Camerun. Ați uh, citit uh, textul colegului Neusser, care spunea că Camerun a dorit să negocieze acest acord interimar. Sunt de acord că așa a fost, dar uh, Camerunul a făcut acest lucru, sunt de acord cu Comisia. Când dorești să faci comerț în conformitate sau cu respectarea normelor OMC, e nevoie de un astfel de acord ceea ce nu înseamnă că îți place ce ai primit, chiar dacă ești dispus să negociezi. Și uh, dacă uh, am uh, ajuns la concluzia că a trecut atât de mult pentru că speram să ajungem la o soluție regională, știm că multe din țările din jurul Camerunului sunt, sunt țări cel mai puțin dezvoltate care fac comerț în conformitate cu programul Totul în afară de arme, un program mai bun înseamnă că pe drept cuvânt a fost nevoie de atâta timp noi încercăm să ne menținem în negociere, dar problema cu negocierile încercăm, e că noi încercăm să ajutăm, să ajutăm uh, acești oameni să se dezvolte, dar pe de altă parte încercăm și să avem uh, piețe deschise pentru comerțul liber. Uh, deci, uh, negocierile sunt dificile și de aici uh, această întârziere. Nu cred că liberalizarea în proporție de 80% e uh, puțin lucru, e, uh, eu cred că e din contră. Dacă ne uităm la alte țări din Africa de Sud-Est, au fost și alte procente, 70%, sub 70%. Adevărul este că, într-adevăr, comerțul, comerțul regional este scăzut, ceea ce însă nu uh, Uh, înseamnă că ar trebui să uh, impunem cu forța uh, acest tip de acord Camerunului eu cred că trebuie să facem apel la negociere tocmai pentru că Camerunul trebuie să respecte normele OMC și să respecte un acord care nu este chiar cel mai bun pentru Camerun. Uh, dar noi, Comisia de Dezvoltare, trebuie să ne asigurăm că uh, interesele Camerunului sunt uh, mai ales respectate. Și, în concluzie, doamnă președinte, aș spune că primul acord interimar a fost încheiat cu țările din Caraibe. Ele au dorit să negocieze, dar după câțiva ani au decis că nu e în interesul lor și la ultima adunare generală ACP, UE, la adunarea parlamentară mixtă. S-a discutat foarte mult uh, acest subiect. Uh, partenerii din Caraibe uh, ne-au explicat că nu le plăceau deloc aceste acorduri interimare de parteneriat economic. Deci, încă o dată, aș dori să extindem termenul limită și să dea dovadă de o mai mare flexibilitate. Vă mulțumesc foarte mult! Înainte de a încheia acest punct de problemă de zi, aș dori să vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor la proiectul de aviz este data de 27 februarie la ora 12 și că votul va avea loc în ziua de 19 martie. Acum trecem la o prezentare și urmată de un schimb de opinii cu un expert cu privire la impactul biotehnologiei în țările în curs de dezvoltare. Nu mai are rost să vă mai amintesc că țările în curs de dezvoltare se confruntă cu uh, probleme foarte mari, în principal lupta pentru securitatea alimentară. Pentru foarte multe persoane din lume, autonomia alimentară uh, e pus în pericol de uh, creșterea demografică care e uh, superioară uh, cantității de hrană, la care se adaugă lipsa de tehnologie, sărăcia diversității biologice și degradarea mediului înconjurător. Multe persoane consideră că Uh, folosirea uh, geneticii și a transgenezei poate uh, să aducă soluții și să permită protejarea diversității biologice, protecția culturilor și protecția mediului înconjurător. În alte țări, însă, opinia publică consideră că organismele modificate genetic nu numai că nu protejează biodiversitatea, ci chiar că o pun în pericol. Timo Capex de la Institutul German Ecologic trebuia să facă o prezentare pe marginea acestui subiect foarte controversat. E bolnav și deci e înlocuit de către colega sa Cristian Gesteter de la același institut. Doamnă Gesteter, aveți uh, cuvântul timp de, pentru 20 de minute. Vă mulțumesc. Introduction. Mulțumesc pentru prezentare. După cum ați menționat, voi prezenta o informare Uh, redactate de domnul Kapengst. Nu sunt autoare acestei prezentări, însă am fost uh, implicată în cercetări similare, deci voi putea rezuma rezultatele. După cum ați spus deja în prezentare, problema organismelor modificate genetic este una controversată și de aceea aș dori să uh, încep cu câteva note Eh, studiile în legătură cu impactul OMG-urilor asupra mediului, în legătură cu impactul economic, de sănătate și social. Aceste studii așadar sunt controversate și este dificil să se tragă concluzii finale. Eh, pentru că nu s-a putut eh, și există trei aspecte principale care determină acest lucru. În primul rând, eh, efectele pe termen lung de mediu și de alt eh, tip al OMG-urilor în condiții reale nu au fost încă evaluate în studii la scară mare comparative eh, transfrontaliere din cauza faptului că organismele modificate genetic au fost comercializate relativ recent, 15 ani, o perioadă relativ scurtă pentru orice fel de studiu științific larg. În al doilea rând, eh, este dificil de evaluat impactul economic al organismelor modificate genetic, pentru că există o serie de factori diferiți care sunt implicați în producerea acestui impact. Și este dificil din punct de vedere metodologic să izolăm impactul organismelor modificate genetic Așadar, prețul acestor uh, organisme modificate genetic poate să depindă de factori care nu depind în mod direct de aceste produse. Și, de asemenea, în ultimul rând, există multe părți cu interese particulare în dezbatere. Alegerile pro sau împotriva organismelor modificate genetic sunt legate de uh, opțiuni mai largi în legătură cu modele de Uh, agricultură și de dezvoltare, care în sine sunt uh, dezbătute. Așadar, există foarte puține concluzii generale în momentul actual în legătură cu impactul organismelor modificate genetic. Nu se poate da un răspuns simplist. De asemenea, contextul Uh, dezbaterii în legătură cu organismele modificate genetic, îl cunoașteți. Uh, există, pe de o parte, necesitatea de a hrăni o populație în creștere a lumii și uh, lipsa de progres în eradicarea foametei. Este vorba așadar de satisfacerea necesităților de hrană ale populației Pământului um, dacă ne uităm la impactul organismelor modificate genetic în țările în dezvoltare, studiile de până acum au examinat dacă OMG-urile sunt în beneficiul celor mai sărace, anume micilor fermieri din statele în dezvoltare. De asemenea, despre organismele modificate genetic în Eh, statele în dezvoltare. În 2011, 160 de milioane de hectare erau cultivate cu culturi modificate genetic în 29 de țări, eh, jumătate din această suprafață în eh, state în dezvoltare. Uniunea Europeană are în jur de 80 de milioane de hectare. Există patru varietăți, soia, porumb, bumbac și rapiță, care domină piața mondială. Și, și aceste culturi au două caracteristici principale. Aceste culturi modificate genetic au, uh, sunt protejate împotriva insectelor și, în al doilea rând, au toleranță la ierbicide. Uh, toate cele patru culturi principale folosite în statele în dezvoltare, statele principale unde se uh, cultivă organisme modificate genetic sunt Brazil, Arge- Brazilia, Argentina, China, India, Paraguay. Majoritatea acestor state sunt uh, state emergente, nu sunt uh, state cel mai puțin dezvoltate. Dacă examinăm impactul potențial al organismelor modificate genetic din punct de vedere economic, este vorba de uh, consecințe economice generale care nu sunt relevante doar statelor în dezvoltare, însă bineînțeles că influențează populația din statele în dezvoltare. La stânga vedeți așteptările și câteva dintre efectele deja arătate ale culturilor modificate genetic. La dreapta vedeți câteva dintre efectele economice mai negative. La stânga, așadar, efectele pozitive. O serie de studii au arătat că se obține un randament mai mare, culturi, recolte mai mari, care au, sunt mai rezistente la dăunători și la boli și necesită mai puține pesticide și ierbicide. Acest lucru poate să fie văzut în mai multe studii Uh, aceste culturi uh, sunt tolerante față de schimbările de mediu. Există anumite teorii care spun că se reduce uh, costul muncii necesare și al carburanților folosiți în cazul culturilor rezistente la ierbicide, de exemplu, pentru că nu mai este nevoie să fie uh, folosit uh, atâta o, ca, o cantitate de erbicide atât de mare. Un beneficiu uh, potențial al acestor culturi este că ar putea să ducă la un preț mai mare pe piață. Pe de altă parte, uh, semințele modificate genetic sunt în general mai uh, costisitoare decât cele obișnuite, lucru, re, lucru relevant în statele în dezvoltare pentru că există uh, mulți agricultori care uh, ar fi afectați de uh, necesitatea de a cumpăra semințe modificate genetic la un preț mare. După aceea, uh, aceste semințe modificate genetic introduc o dependență față de comercianții de semințe. De asemenea, există anumite temeri că utilizarea organismelor modificate genetic va, va duce la schimbări în structurile macroeconomice, că se vor crea piețe pentru aceste uh, culturi modificate genetic. S-ar putea așadar ca structura globală a agriculturii în statele în dezvoltare să se schimbe ca urmare a utilizării acestor culturi modificate genetic. De asemenea, există și riscul ca aceste culturi să dezvolte noi tipuri de rezistență și să necesite o utilizare mai mare de substanțe chimice. Acesta este contextul mai larg. Bineînțeles că există și variații care uh, privesc fiecare stat, fiecare tip de agricultură. Anumiți factori care influențează acest lucru sunt factorii la nivelul fermei, dimensiunea fermei, uh, condițiile de mediu și nivelul de pregătire al fermierului. Există factori la nivel național cadrul de reglementare în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală și schimbul de semințe. Uh, am menționat mai devreme costul acestor semințe modificate genetic, care sunt mai costisitoare în general decât semințele nemodificate genetic. Uh, bineînțeles, pentru a reduce costurile, schimbul de semințe ajută, însă bineînțeles că ajută și dacă nu există prevederi uh, constrângătoare în ceea ce privește proprietatea intelectuală. De asemenea, susținerea instituțională pentru fermieri, dacă semințele sunt subvenționate, dacă există o supraveghere în ceea ce privește utilizarea culturilor modificate genetic. S-a făcut acest lucru în China și rezultatele sunt bune. Și la nivel internațional, după aceea, ce se obține prin utilizarea acestor semințe modificate genetic. Uh, dimensiuni, măsura în care aceste culturi pot să fie după aceea exportate, uh, de exemplu, dacă există o interdicție asupra organismelor modificate genetic, atunci culturile nu vor putea să fie exportate în uh, statele respective. În general, culturile modificate genetic au uh, rezultate bune în ceea ce privește factorii la nivelul fermei, însă mai există factori necunoscuți și mai apare și un factor deja menționat în statele în dezvoltare unde organismele modificate genetic au fost cultivate pe scară largă, nu sunt uh, state puțin dezvoltate, deci nu este vorba de state extrem de sărace. Dacă examinăm implicațiile de politică, uh, nu este, uh, mi s-a cerut să uh, comentez asupra acestui aspect în prezentare. Există anumite concluzii pe care le-am propune, care sunt în, parți, în parte în studiu și în parte suplimentare. În primul rând, nu uh, Există motive foarte puternice pentru a promova organismele modificate genetic în cooperarea pentru dezvoltare, pentru că efectul pozitiv al OMG-urilor în statele în dezvoltare este uh, recent și nu foarte bine cunoscut. În schimb, există soluții dovedite care funcționează și care pun accentul pe uh, o ecologie, ecologie agricolă. O a doua concluzie este că investițiile în cercetarea din sectorul public vor uh, ajuta să satisfacă necesitățile de alimentare în statele în dezvoltare pe baza, uh, pe baza culturilor produse în țările respective, uh, nu pe culturi de soia, bumbac sau rapiță, ci Uh, produse de bază care pot să fie consumate de către uh, populația locală. Este mai bine să investim în cercetare pe, în culturile care vor fi în beneficiul populației locale și nu pe culturi pentru export. De asemenea, mai există multe necunoscute și factori care nu pot fi cunoscuți în acest moment. Așadar, cred că trebuie să investim în uh, cercetări pe termen lung în legătură cu impactul organismelor modificate genetic. Într-o situație în care nu există suficiente date științifice, adică nu există, asta nu înseamnă că nu există suficiente studii, pentru că sunt sute de studii, însă nu există un consens științific. Tratatul Uniunii Europene menționează principiul precauțiunii, care ar putea să fie folosit în aceste linii politice legate de organismele modificate genetic. Și în ultimul rând, în statele în dezvoltare, organismele modificate genetic au un impact prin prețul semințelor și prin faptul că uh, fermierii trebuie să aibă posibilitatea de a își utiliza propriile semințe, de a face schimb de semințe. Uniunea Europeană nu ar trebui să exacerbeze o legislație uh, în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală pentru legislație care ar interzice fermierilor locali să facă schimb de semințe sau să își utilizeze propriile varietăți. Uh, închei aici prezentarea mea și aștept întrebări. Vă mulțumim. Uh, avem puțină întârziere și de aceea vă rog să uh, puneți întrebări foarte scurte pentru a putea ajunge la sfârșitul ordinii de zi. Dau cuvântul acum domnului Cortez Lastra. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc doamnei expert pentru informațiile acordate, uh, informații care sunt complementare cu raportul pe care l-am discutat în legătură cu FAO și uh, starea agriculturii în 2012. În Comisia de Securitate Alimentară vorbeam cu domnul David Navarro de uh, posibilitatea utilizării organismelor modificate genetic și o alternativă ecologică. Și se pare că există o a treia cale care să se aplice pe, ținând cont de caracteristicile terenurilor, caracteristicile fermelor respective pentru a este vorba de o a treia opțiune care este studiată în momentul actual. Eu vreau însă să pun o altă, o altă întrebare. Avem posibilitatea la Comisia de Securitate Alimentară să uh, ne întâlnim cu experți în alimentația mondială. Atunci, dar atunci când se um, depozitează alimente, am întrebat dacă se depozitează produse modificate genetic. Ni s-a spus că da, se depozitează asemenea uh, alimente și că până în momentul actual nu s-a găsit sau nu s-a dovedit vreun efect secundar asupra populației. Însă, bineînțeles că noi încă ne întrebăm uh, dacă vor apărea sau nu asemenea efecte secundare în viitor. Eu aș dori să o întreb pe doamna expert dacă din punct de vedere al nutriției, atunci când vorbim de ajutor umanitar sau de situații catastrofice, cum poate să influențeze consumul de uh, alimente modificate genetic situația acestor persoane, atâta timp cât nu există o altă alternativă. Am văzut că în zona Sahelului situația este destul de uh, gravă și trebuie să se recurgă la alimente modificate genetic. Presupun că Comisia nu dorește să intervină. Dacă nu, atunci dăm cuvântul acum doamna Gersetter, uh, răspunând, pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră în legătură cu efectele de sănătate ale organismelor modificate genetic. Nu era printre temele uh, acestei informări, însă pot să vă dau câteva răspunsuri bazate pe ceea ce cunosc. Dumneavoastră probabil știți mai bine decât uh, mine, Uniunea Europeană aprobă consumul organismelor modificate genetic. Asta conform evaluării de risc uh, a EFSA. Există mulți oameni de știință din comunitatea științifică care spun că aceste organisme modificate genetic pot fi consumate de către oameni fără efecte uh, negative și există studii care uh, spun că dovedesc contrariul. Eh, bineînțeles că totul depinde ce se face cu aceste alimente, dacă eh, eh, se trimit alimente gata de consum, acest lucru ar putea fi mai puțin dăunător decât dacă se trimit semințe care să urmeze să fie cultivate și să aibă efecte de mediu în viitor. Așadar, până la urmă, Totul depinde de opțiunea pe care o alegem. Avem anumite îngrijorări, însă, măsur, însă întrebarea este în ce măsură vrem ca alte state să respecte preocupările noastre sau să urmeze aceleași îngrijorări. Ajutorul alimentar, ă, atunci când se trimit alimente pe o perioadă scurtă, eu aș spune că efectele de sănătate studiate până acum nu ar fi atât de grave și nu ar putea să pericliteze sănătatea populației, chiar dacă dăm curs studiilor celor mai negative. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Gaseter, pentru că ați venit să ne faceți această prezentare foarte utilă și sper că ne vom revedea în viitor. Vă mulțumesc. Aveam prevăzut un schimb de opinie în legătură cu amendamentele pe raportul Svensson. Cine, cine dorește să ia cuvântul? Domnule Svensson, aveți cuvântul. Donc, euh, assez rapidement, si c'est possible. Foarte pe scurt, vă rog frumos. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mă așteptam să-mi dați acum cuvântul, pentru că acest punct uh, nu era acum pe ordine de zi, dar având în vedere că mi-ați dat cuvântul, voi explica puțin poziția mea în legătură cu lista de vot. Încă nu sunt mulți deputați prezenți în sală, având în vedere că acest punct nu era pe ordine de zi. Amendamentul care punea probleme este un amendament de la INTA și am încercat să intru în contact uh, cu colega din PPE care uh, a propus uh, acest uh, amendament. Nu că aș fi împotriva acestui liniat, din potrivă propunerile sunt chiar identice cu propunerile mele, uh, așa că problema este că ar fi cam repetitiv să spunem de două ori același lucru. Același lucru este valabil și pentru amendamentul INTA 16, se cere vot uh, pe părți. Nu că aș fi împotriva parteneriatului public-privat, um, dar Cred că aceste lucruri sunt deja abordate în alte părțile textului. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că am cerut un vot pe părți la aliniatul inițial 20. Aici, adjectivul european cerut de versi um, este cel care face obiectul votului pe părți. ceea ce privește respectarea acestor principii, uh, trebuie să fie vizați toți actorii economici, nu doar cei europeni, de aceea cer vot pe părți. Am propus și un amendament oral uh, la amendamentul 21 um, și voi citi textul pe care îl propun în engleză. To facilitate or contribute to re the reassignment on fertile land in food insecure countries and regions to propose other than food production and establish good practice approaches to land and resources management for biofuel and other cash crops. Den senaste versionen av röstlistan. Iată ce vă propun. Nu e vorba de diferențe majore, dar uh, lista definitivă de vot uh, va fi disponibilă doar mâine. Suntem uh, um, pe care să o pregătim chiar acum. Cred că împreună, după vot, vom avea un vot bun. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Svensson. Într-adevăr, azi dimineață coordonatorii au luat această decizie. Verzii care acum nu sunt prezenți în sală au cerut această prezentare a dumneavoastră, deci iată, n-a folosit la nimic, dar asta e situația. Acum urez bun venit printre noi doamnei comisar pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. A, trebuie să vină la 11 și jumătate, încă nu este încă nu a ajuns, îi vom lăsa 5 minute, vom aștepta 5 minute pentru că nu e 11 și jumătate. Suntem în întârziere, dar totuși um, Doamna comisar ar fi trebuit să vină numai la 11 jumate. Verzii au cerut un punct suplimentar pe ordinea de zi, dar nu sunt prezenți pentru a discuta. Așa că trebuie să o așteptăm pe doamna comisar. O e, mă,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 Alors, il y a des disputes comme ça en coulisses, donc je vous tiens au courant. Se pare că există dispute în culise. Secretariatul mi-a scris azi dimineață că verzii au cerut un schimb de opinii privind amendamentele la raportul Svensson și verzii tocmai mi-au spus că nu așa, nu despre asta e vorba, nu în această dimineață s-a spus acest lucru, eu nu am fost prezent așa că nu fac decât să repet uh, ce mi se spune. Deci, se pare că nu versii sunt de vină, nimeni nu-i de vină, dar e o harapabură completă. Vom aștepta 5 minute, îmi pare rău, domnule Svensson, dar mie mi s-a transmis un mesaj că versii au cerut asta și, de fapt, versii n-au cerut asta. Așa că mă opresc aici pentru că mă enervează. Vă rog să vă organizați. Eu m-am săturat. Mulțumesc. Alors, mes chers collègues, Dragi colegi, acum pot să urez bun venit printre noi doamnei comisar pentru acțiune uh, climatică, doamna Connie Edegor. Îmi cer scuze pentru modul în care am uh, pronunțat numele. Știți că francezii pronunță mai greu numele străine. Uh, doamnă Edegor, uh, este o plăcere pentru noi să vă avem printre noi pentru acest schimb de opinii legătură cu schimbările climatice, un fenomen esențial care duce sau contribuie la o serie de catastrofe și drame în lumea în curs de dezvoltare și aceste fenomene nu fac decât să se amplifice, devină mai grave. Um, schimbările climatice uh, este un fenomen care afectează întreaga planetă și eforturile făcute de noi pentru a reduce impactul nostru asupra acestui fenomen, eforturile noastre sunt eforturi pentru binele umanității, dar și în uh, interesul nostru. Uh, alte părți ale lumii suferă de pe urma efectelor directe grave și durabile ale schimbărilor climatice, dar este probabil că efectele indirecte se vor manifesta pe scară eh, considerabilă, de exemplu în ceea ce privește securitatea și migrația pentru partea uh, lumii în curs de dezvoltare, schimbările climatice sunt cel mai mare, cea mai mare provocare și uh, de aceea e nevoie să facem ceva pentru a le face față. De aceea este just că principiul complementarității finanțării pentru a, schimba, a lupta împotriva schimbărilor climatice a fost uh, adoptat la nivel internațional și mai ales de um, Uniunea Europeană de uh, Uh, Parlament și de această comisie. Doamnă comisar, uh, nu veți fi mirată de determinarea noastră de a apăra acest principiu împotriva uh, oricăror uh, forțe contrare. Uh, trebuie să ne concentrăm pe chestiunile legate de finanțare. Știu că asta doriți și dumneavoastră, dar nu trebuie să uităm revendicările legitime uh, de compensare pe care le adresează țările în curs de dezvoltare nouă, care am provocat în mare parte acest fenomen al schimbărilor climatice. În această situație dificilă, doamnă comisar, dumneavoastră și noi facem eforturi în direcția cea bună, cu siguranță, dar trebuie să continuăm să ne coordonăm eforturile. Um, așa că vă voi da cuvântul imediat, doamnă Edegar. Mulțumesc! Ce? Mulțumesc, doamnă președinte! Doresc să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru ocazia pe care mi-o oferă de a avea un schimb de opinii privind schimbările climatice din, dezvol- din perspectiva dezvoltării. După cum a spus doamna președinte, într-adevăr, eradicarea ă, sărăciei și lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să meargă mână în mână. Iată, este o provocare dublă. Avem 1,3 miliarde de oameni care încă trăiesc într-o situație de sărăcie materială și nevoile de dezvoltare umană a multor altor oameni de pe planetă încă nu sunt satisfăcute, dar uh, efectele schimbărilor climatice au deja consecințe negative asupra dezvoltării și vom vedea um, că vor exista noi implicări la nivel de securitate și de migrații. Astăzi deja schimbările climatice au un impact semnificativ asupra vieții. Crește numărul și intensitatea dezastrelor naturale, apa uh, dulce și uh, alimentele sunt uh, din ce în ce mai greu de găsit. Temperaturile vor crește uh, cu, 3 uh, la, cu 3 grade dacă nu se fac mult mai multe lucruri și foarte rapid. Dincolo de acest prag, riscul este din ce în ce mai mare de un impact catastrofal, uh, irreversibil și uh, alimentele și apa disponibile vor uh, fi uh, din ce în ce mai afectate. A recunoaște acest lucru și anume că aceste lucruri sunt strâns legate. Um, țările în curs de dezvoltare înțeleg din ce în ce mai mult acest lucru. Acum 5 sau 10 ani încă nu se recunoștea neapărat acest lucru. Acum încep să simtă efectele pe pielea lor. Deci este foarte clar că mulți dintre miniștrii și din guvernele țărilor în curs de dezvoltare înțeleg nevoia de a ține cont de schimbările climatice în strategiile lor de dezvoltare. În această toamnă va avea loc un eveniment special la ONU privind, uh, se va face o evaluare a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și se vor face propuneri pentru după 2015. În uh, contextul uh, schimb, negocierilor privind schimbările climatice avem acest termen limită 2015. Obiectivul este ca atunci la Paris să se încheie acordul internațional privind schimbările climatice. Deci anul 2015 este uh, anul uh, de cumpănă, când uh, va trebui uh, ca două lucruri să fie finalizate. Știți, de la conferința din iunie anul trecut s-a pus um, s-a exprimat importanța um, acțiunilor pentru o economie ecologică. Atunci nu, nu, discuțiile privind uh, clima și discuțiile privind agricultura uh, au devenit din ce în ce mai legate. Uh, în legătură cu uh, bugetul cu uh, cadrul uh, financiar multianual adoptat de uh, Consiliul European trebuie să țină în cont de aceste priorități. Voi ține cont, bineînțeles, și de punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu alte aspecte în care există interacțiuni între dezvoltare și climă. În uh, cadrul financiar multianual uh, sunt și eu preocupată la fel ca și dumneavoastră că Parlamentul uh, va coopera constructiv cu Consiliul ca până la urmă să obținem un rezultat cu care să poată să fie de acord toate instituțiile. Dar probabil nimeni uh, nu va ieși de la negocieri complet mulțumit. Dar acordul la care s-a ajuns în Consiliul European reprezintă o Uh, creștere de aproximativ 3% la titlul Global Europe, Europa Globală. Este o creștere microscopică, mai ales pe bază anuală față de uh, 10-lea cadru financiar multianual, dar nu trebuie să uh, ne închidem, să închidem ochii. Știm că bugetele statelor membre sunt uh, foarte dificil de echilibrat statele membre vor trebui, vor trebui să-și uh, spurească propriile bugete pentru dezvoltare pentru ca Uniunea Europeană să poată să-și respecte angajamentele pentru dezvoltare în general și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Știți că la Copenhaga Uniunea Europeană a promis că își va aduce contribuția la finanțarea luptei împotriva schimbărilor climatice uh, în valoare de 100 de milioane uh, pe an. Bugetul este, din păcate, mai mic decât am fi dorit. Trebuie să căutăm serios surse alternative de finanțare. Știu că, de exemplu, Franța are de gând să folosească o parte din veniturile din viitoarea taxă pentru uh, asupra uh, tranzacțiilor financiare în uh, scopuri de dezvoltare. De asemenea, investiții din domeniul o taxă din domeniul aviației ar putea să financeze o parte din această luptă împotriva schimbărilor climatice. Cred că trebuie să ne gândim și cum putem folosi surse private pentru a stimula acțiuni Um, pentru uh, a lupta împotriva schimbărilor climatice. Ne dăm seama că 100 de miliarde de dolari americani pe an nu vor apărea uh, ca prin minune. Deci trebuie să căutăm noi surse pentru a atinge aceste obiective. Bineînțeles, Reducerea sărăciei este principalul obiectiv al politicii de dezvoltare a Uniunii Europene. Este evident acest lucru. Și eu n-am venit aici pentru a cere un procent din uh, fondul de dezvoltare pentru a finanța lupta împotriva schimbărilor climatice, luând acești bani de la sănătate, de la educație și alte priorități vitale. Dar doresc să spun că asistența pentru dezvoltare și finanțarea luptei împotriva schimbărilor climatice nu sunt lucruri separate, din potrivă, sunt strâns legate și uh, se sprijină unele pe altele, dacă facem lucrurile inteligent. Deci, finanțarea luptei împotriva schimbărilor climatice nu trebuie să se afle în concurență cu alte obiective de dezvoltare. Trebuie să spun de asemenea, să fiu sinceră, că finanțarea luptei împotriva schimbărilor climatice ar trebui să uh, fie în plus față de finanțarea pentru dezvoltare în valoare de 0,7%. Adică Asta nu înseamnă că până când statele membre vor acorda 0,7% finanțare pentru dezvoltare, nu finanțăm lupta împotriva schimbărilor climatice. Dar trebuie să se accepte că acestea trebuie să fie fonduri suplimentare. Trebuie să Uh, ca statele membre să facă față realitatei. Eu vin dintr-un stat membru care de multe ani, mulți ani deja reușește să atingă obiectivul de 0,7%, dar știm că este foarte dificil ca, între, ca toate statele din Uniunea Europeană să atingă obiectivul de 0,7%. De aceea, după părerea mea, surse financiare în plus trebuie să însemne în plus față de uh, sumele um, care există acum. În fine, doresc să spun ceva despre atitudinea statelor partenere pentru că și în rândul partenerilor noștri se schimbă puțin concepția asupra lucrurilor. Se înțelege faptul că strategiile noastre de dezvoltare trebuie să fie coordonate. De exemplu, la summitul pentru climă din decembrie de la Doha, reprezentanții statelor din Africa, din Asia, din America Latină ne-au cerut să-i ajutăm pentru a lupta împotriva condițiilor climatice extreme, să uh, protejeze populația din zonele de coastă, să facilităm uh, uh, transferurile de tehnologie pentru o dezvoltare cu mai puține emisii de dioxid de carbon. De exemplu, um, primul ministru al Bangladeshului a spus că adaptarea la schimbărilor climatice este echivalentă cu supraviețuirea țării sale. A cerut liderilor Uh, acțiuni uh, imediate pentru a lupta împotriva deplasărilor de populație și migrației. Prim-ministrul Swazilandului a vorbit în numele țărilor africane la Doha și a cerut sprijin financiar pentru uh, acțiuni de adaptare și tehnologie. A spus că acest de, acea, de a, acest transfer depinde capacitatea țării sale și țărilor din jur de a se dezvolta. Primul ministru al Jamaicei a spus că țara lui pierde 2% din PIB în fiecare an din cauza uraganelor, uh, secetei și inundațiilor și acești bani ar fi putut fi folosiți pentru a îmbunătăți educația, sănătatea și infrastructura. Din câte am înțeles, mai dimineața ați discutat raportul FAO privind agricultura. În acest raport se spune că crizele alimentare recente și preocupările privind schimbările climatice au făcut ca agricultura să fie o prioritate majoră pe agenda internațională faptul că principalele instituții internaționale înțeleg convergența obiectivelor eradicării foametei și agricultura durabilă, raportul spune de asemenea că eradicarea uh, foamei um, va necesita investiții sporite în agricultură, dar și îmbunătățirea calității acestor investiții. Tocmai asta dorim noi să, re, să obținem când uh, vorbim despre investiții în agricultură inteligență din punctul de vedere al schimbărilor climatice. În legătură cu infrastructura, într-adevăr, trebuie evitat uh, emisiile, trebuie evitate uh, aruncarea resurselor când investim, trebuie să facem aceste investiții în mod inteligent. Trebuie să facem ceva bun pentru economia locală, dar și pentru învățământ, dar trebuie să ne asigurăm că nu facem aceste lucruri în mod nefast uh, din punct de vedere al schimbărilor climatice. În fine, ceea ce privește sprijinul bugetar, haideți să ne gândim la posibilile, la finanțarea uh, fondurilor de luptă împotriva schimbărilor climatice. Președintele Barroso a auzit uh, țări din zona Pacificului care au spus uh, ajutați-ne să finanțăm lucrurile mai inteligente. Deci, doamnă președinte, este important ca finanțarea pentru lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să se integreze, integreze în cooperarea pentru dezvoltare. Nu trebuie ca aceste două priorități să fie opuse. Avem bani puțin, mai puțin decât ar fi trebuit să avem, dar haideți să ne asigurăm că cheltuim fiecare euro cu randament maxim. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentare, o prezentare foarte interesantă. Acum dau cuvântul colegilor deputați, mai întâi domnului Mitchell. Thank, you, Madam President, and thank you, Commissioner, for that presentation and Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentare și pentru felul foarte entuziast în care uh, abordați uh, chestiunile care țin de domeniul de portofoliu dumneavoastră. Mă bucur acest lucru. Aș dori să vă pun câteva întrebări. Cred că aveți dreptate, în primul rând. Trebuie să fim realiști în legătură cu uh, cei 0,7% și așa mai departe. Dar dacă pe baza uh, nivelului actual de cheltuieli ar trebui să adăugăm, considerați că ar trebui ca acești bani suplimentari ar trebui să fie alocați exclusiv uh, dezvoltării, uh, dez, uh, dezvoltării. Sau uh, acești bani suplimentari ar trebui să fie calculați separat. Uh, aș dori să vă mai pun o întrebare legată de sfârșitul intervenției dumneavoastră. Mă interesează foarte mult acest domeniu. Uh, avem un reprezentant special pentru reducerea riscurilor uh, dezastrelor, un trimis secretar la ONU de la Geneva Uh, comisarul pentru ajutor umanitar ar dori să avem o abordare uh, asemănătoare, uh, să sprijinim reziliența, să spunem, ca să vă sprijine lupta împotriva schimbărilor climatice. Mie mi se pare că se suprapun aceste două domenii, pentru că știm că mare parte catastrofele naturale pot apărea în urma schimbărilor climatice, nu exclusiv, dar uh, Uh, câteodată așa se întâmplă. De, în domeniul umanitar se folosește acest termen uh, reziliență. Uh, ONU are acest, uh, această sigle de uh, RR uh, și dumneavoastră veniți cu altă terminologie. Aș dori să știu care este coordonarea pe care o aveți pentru a uh, folosi această abordare triplă, ca să spunem așa, pentru a uh, uh, obține rezultate mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Görens. și eu aș dori să sprijin entuziasmul cu care, să salut uh, entuziasmul cu doamna comisar și-a prezentat punctul de vedere, însă e practic uh, singurul punct în comun pe care îl am împreună cu doamna comisar, pentru că eu mă opun total poziției sale uh, sau în o poziție pe care ne-a prezentat-o. Cu respectul pe care vi-l datorez, am înțeles sau înțeleg de faptul că acest discurs uh, poate să fie rostit uh, de cei care uh, se sunt, alinează în tabăra celor care luptă împotriva schimbărilor climatice. Dar eu aș dori să prezint poziția care ar trebui să caracterizeze Comisia pentru Dezvoltare. Ați, spuneți, ați spus că nu putem finanța totul din bani publici în acest domeniu al ajutorului pentru dezvoltare. Consensul European pentru Dezvoltare precizează că ajutorul public pentru dezvoltare, deci tot ce se finanțează din buget, deci din fonduri publice, trebuie să ajungă la 0,7% și spuneți că veniți dintr-o țară că a, a respectat, ba chiar a depășit acest uh, procent. Uh, da, și eu vin uh, dintr-o țară care a depășit acest procent de 0,7%. Deci, haideți să nu vorbim de țările care au uh, atins deja obiectivul stabilit. Toate celelalte, uh, deci uh, toate țările, cu excepția țărilor din Europa Centrală, care nu pot face același tip de efort, au atins acest obiectiv. În orice caz, în medie, țările europene trebuie să fie la 0,7%. Deci, din prezentarea dumneavoastră, um, ajungem, desprindem concluzia că vom acest obiectiv nu va mai fi respectat. Pentru mine ar fi important să existe o distinție foarte clară între ajutorul public pentru dezvoltare și măsurile suplimentare. Întotdeauna am considerat la comisia noastră că tot ce trebuie cheltuit Uh, în acest domeniu al uh, luptei împotriva schimbărilor climatice trebuie să fie fonduri suplimentare. Am recunoscut acest lucru la conferința de la Copenhaga și am repetat de atunci tot timpul acest lucru. Dacă acum renunțăm la această poziție, uh, renunțăm și la obiectivul pe care l-am cosemnat în 2007 cu ocazia Consiliului pentru, pentru Dezvoltare și de multe ori înainte cu ocazia reuniunilor de la ONU și așa mai departe departe, e o revendicare care practic a fost uh, exprimată mm, de pe vremuri. Și dacă procedăm astfel, uh, asistăm la o adevărată ruptură față de politicile noastre. Și aici sunt foarte ferm și foarte clar. Uh, recunosc că tot ce a spus dumneavoastră trebuie să fie finanțat, dar aș dori să se facă din măsuri suplimentare. Raportul Stern ne invită să uh, cheltuim 1% din PIB pentru a preveni o catastrofă și mai gravă. Deci, în acest 1%, Stern uh, Uh, propune ca uh, uh, acești uh, bani să vină din fonduri publice și private. Dar eu cred că ar trebui să intervină mai mult sistemul privat. Avem uh, acest uh, Clean Development uh, Mechanism și uh, la Joint Development. As, această dezvoltare în comun uh, trebuie să fie finanțată de către cei care au contribuit în cea mai mare măsură la poluare. Ei ar trebui să, uh, să plătească. Uh, Conform uh, principiului uh, poluatorul plătește, am putea obține bani pentru a atinge uh, acest obiectiv de 0,7% și aveți dreptate când uh, enumerați obiectivele dumneavoastră, dar singura diferență între dumneavoastră și noi, când spun noi, uh, sper că comisia noastră încă uh, subscrie uh, obiectivelor pe care le-am, uh, le-am menționat, diferența uh, vizează mijloacele, mijloacele financiare. Cred că trebuie găsite altundeva. A spus că din acești 0,7% ar trebui să finanțăm orice. Eu spun nu. Trebuie să avem uh, o organizare foarte clară. Avem un domeniu în care se finanțează lupta împotriva schimbărilor climatice din cei 0,7% și apoi avem și ajutorul public pentru dezvoltare care ar trebui să contribuie la eradicarea sărăciei. Cred că e vorba de două domenii de finanțare paralelă și nu uh, se pot contopi aceste domenii, uh, lăsând să planeze ambiguitatea, respectiv uh, dacă totul ar trebui să fie finanțat din uh, ajutorul public pentru dezvoltare. Deci tot ce ține de eradicarea sărăciei și de lupta împotriva schimbărilor climatice, totul Uh, uh, întrunește condițiile Comitetului de Ajutor pentru Dezvoltare al OCDE. Știu că Comisia a fost întotdeauna foarte neclară pe această chestiune, nu ne-a răspuns niciodată uh, ca să disipeze ambiguitatea care înconjoară această chestiune. Cred că e o situație care este în interesul statelor membre, care insistă ca această ambiguitate să persiste. Ori noi am dori să se facă clară. Poate că suntem ultimii proști care apără o astfel de poziție, dar această poziție reflectă uh, foarte bine poziția celor uh, care nu se consideră proști și pe care au semnat-o în urmă cu 8 ani. Cred că Acum nu facem decât să tradăm, trădăm consensul uh, european pentru dezvoltare etapă prin, pe etapă. Ultima etapă ar fi uh, acest package deal uh, cu privire la cadrul financiar uh, 2014-2020 care se introduce Fondul European pentru Dezvoltare, fără ca Parlamentul European să controleze felul în care banii sunt uh, uh atribuiți și cheltuiți. Se scad investițiile în Uniunea Europeană cu adevăr, pe drept cuvânt, ceea ce nu se cheltuiește uh, la nivel european, prin ajutorul public pentru dezvoltare ar trebui să fie cheltuit de către statele membre. Ori constatăm că, în urma ultimului Consili uh, Consiliu European, că Uniunea Europeană capitulează și constatăm că statele membre nu mai sunt de acord în legătură cu obiectivele de finanțare. Deci avem o adevărată problemă politică. Nu dumneavoastră sunteți de vină, dar aș dori ca Comisia să uh, își facă în fine o idee care să-i permite uh, să se exprime în numele Comisiei pentru că ne pervin mesaje foarte diferite de la diversi comisari, comisarul pentru dezvoltare și comisarul care se ocupă de schimbările climatice. Cred și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, cred că această situație ar trebui să fie limpezită. Eu, în orice caz, consider că avem o problemă. Înainte de a da cuvântul doamnei comisar, are cuvântul acum domnul Deva. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru pasiunea cu care uh, v-ați uh, prezentat, uh, ați uh, rostit discursul. O respect această pasiune, dar cred că trebuie să uh, ne gândim la rece, uh, așa cum spunea uh, domnul Gheorenț, Uh, trebuie să fim moderați în legătură cu felul în care considerăm ajutorul public pentru dezvoltare și schimbările climatice. Tot mai mult am impresia, eu cu domnul Görenț, uh, avem uh, formăm o de vederi ca la Camera Comunelor fac cu Partidul Laburist din Regatul Unit. Noi ne asociam împotriva verzilor. Mie mi se pare că se întâmplă trei lucruri în domeniul schimbărilor climatice. În primul rând, Uh, ce, uh, ce face soarele. De uh, mii de ani am existat la glaciațiuni și la încălziri climatice care nu au nimic de a face cu activitatea umană, ci cu astrul care ne încălzește și care poate transforma pământul într-o supă, dacă vrea. În al doilea rând, ce a spus și dumneavoastră, că noi accelerăm acest proces prin activitatea noastră umană, prin ce facem? Prin uh, uh dioxidul de carbon uh, uh, și celelalte gaze uh, cu efect de seră. Și apoi poluarea, care are un efect foarte direct asupra unor aspecte de care noi nu vorbim. Nu vorbim niciodată. De exemplu, uh, cenușa care cade asupra eh, Himalaiei a eh, accelerat eh, procesul de topire a ghețarilor Uh, și se formează niște lacuri imense. Am citit un raport al Parlamentului pe această temă și avem un potențial imens de uh, inundații datorită faptului că ghețarii se topesc mult mai repede decât am calculat noi, ceea ce înseamnă că uh, în unele zone nu va mai fi apă și că vom avea o foamete extinsă. Ce se face? Nu se face nimic. Se discută, discută acest aspect la Copenhaga? Nu. La Kyoto? Nu nu, nici la Rio. Și 1,5 miliarde de persoane s-ar putea să uh, să se înfometeze. Deci, iată, au loc tot felul de fenomene disparate. Uh, am putea spune că este o tendință. Acum încercăm să găsim soluții, să penalizăm serviciile financiare pentru că uh, poluatorul poluează atmosfera. Uh, cei care fac tranzacții în cartierul financiar de la Londra trebuie să uh, suporte povara pentru că cineva produce produse murdare. Cum uh, avem o consecvență în acest domeniu? Uh, dacă nu încercăm să uh, îi ajutăm, uh, să îi convingem pe uh, contribuabil să ne sprijine și nu facem acest lucru. A, luăm uh, măsuri uh, pur și simplu absurde. Sper ca City of London uh, să nu uh, facă obiectul acestei taxe pe tranzacțiile financiare. Ar fi mai bine să fie așa pentru că aduce bani mulți uh, europei. Uh, Uh, deci taxăm uh, serviciile financiare și permitem uh, uzinelor din China să producă cu, pe bază de cărbune și să înrătoțească situația, situația mediului. Deci, dacă nu, așa cum spunea, dacă nu, nu facem cum spunea Charles, să avem o vedere de ansamblu, nu se va schimba nimic și nu vom mai avea nici bani. Mulțumesc, domnule Deva. Aș dori să dau cuvântul doamnei comisar pentru răspunsuri și apoi o altă serie, vom avea o altă serie de întrebări. Da, este tentant să intrăm într-o discuție mai lungă în legătură cu strategia de climă pe termen lung. Însă aș dori să îi răspund ultimului vorbitor că nu este adevărat că nimeni nu discută carbonul negru. Această problemă Uh, este una dintre inițiativele de cooperare internațională în ceea ce privește forțele climatice pe termen scurt și Uniunea Europeană s-a implicat împreună cu Statele Unite și cu alți parteneri în loc să așteptăm o decizie globală să intervenim acum asupra consecințelor uh, reale ale acestui cărbune este o consecință tangibilă a uh, convorbirilor și discuțiilor internaționale. Nu e adevărat că nu se face nimic. Domnule Mitchell, doamna comisar Georgieva și uh, cu mine cum colaborăm. Noi încercăm să abordăm lucrurile din perspective diferite, însă colaborăm foarte bine împreună. Aș spune că gândirea de Uh, integrare a cadrului financiar multianual încearcă să reflecte, fapt, să reflecte faptul că trebuie să uh, nu izolăm faptul că schimbarea climatică va fi re, rezumată la un singur departament. Probabil că doamna Georgeva v-a spus că de fiecare dată când se întoarce dintr-o zonă afectată de catastrofe, Mali, Haiti sau oricare altă uh, zone, întotdeauna vine și îmi spune că acolo în fiecare catastrofă există un component climatic și de fiecare dată reconstrucția trebuie să țină cont de o uh, componentă de schimbare climatică. Așadar, climatul trebuie să fie integrat în fiecare aspect bugetar. Poate începem să înțelegem ce fel de provocare, de ce provocare vorbim, nu doar pentru dezvoltare, ci și pentru transport, energie și o serie de alte domenii. De aceea m-am bucurat să văd că Consiliul a păstrat această cerință de a avea cel puțin 20% din bugetul total care să poată să fie uh, monitorizat și urmărit uh, pentru integrarea climatică, pentru a ști că acționăm pentru integrarea finanțării pentru climă. Acest lucru îl facem în colaborare și cu colegul Pibalx. Una dintre zonele de prioritate pentru dezvoltare este Africa, pune accentul pe energie pentru Africa și din nou este vorba de aceeași eh, de același raționament. Este nevoie de acces la energie pentru a eh, eradica sărăcia. cum putem să vedem lucrurile mai general decât uh, până acum. Avem reuniuni din când în când, însă nu aș putea spune că ne întâlnim zilnic sau săptămânal. Uh, ne întâlnim și avem uh, schimburi de opinii, de exemplu, după ce s-a publicat raportul IPCC în legătură cu rezistența împotriva schimbărilor climatice. Am fost împreună acolo, am încercat să colaborăm și să lucrăm împreună. Pentru domnul Gerenz, în legătură cu ODA. Personal, eu am apărat întotdeauna 0, cifra de 0,7%. De asemenea, am spus în comisie că Europa nu este atât de săracă încât să nu își poată permite să își respecte angajamentele. Ceea ce spun eu nu este că nu ne pasă de procentul de 0,7% la declarația de la Rio plus 7, Europa și-a reiterat angajamentul pentru cifra de 0,7% uh, care să fie trimisă către statele în dezvoltare. Însă trebuie să se facă o distinție clară între uh, asistența pentru dezvoltare și finanțarea pentru climat. Europa însă nu a ajuns la 0,7%. Chiar și statele care se mândresc că furnizează 0,7% uh, văd o scădere a contribuțiilor. Avem două tipuri de comunicare aici un lucru este ceea ce discutăm unul cu celălalt la nivel intern în Uniunea Europeană, că este foarte important să ajungem la cifra de 0,7% pentru ajutor de dezvoltare. Ceea ce spun cei din afara Europei, spun că trebuie să găsim finanțare pentru schimbările climatice pe lângă ceea ce s-a angajat deja și ei spun că dacă ești cel care primește acest ajutor, uh, dacă încerci să măsori ce trimite Europa comparativ cu 2009, te aștepți la o cifră suplimentară față de anul 2009. Mi se pare corect pentru că nu este vorba doar de mari probleme Uh, unii care spun că trebuie să dai 0,7% și după aceea calculăm finanțarea pentru climat. Eu chiar mă întreb dacă Europa va uh, trimite vreodată cifrele promise pentru finanțare pentru climă. Este adevărat pentru bugetul uh, general al Uniunii Europene, Europene că clima nu trebuie să fie uh, Uh, transformată într-un domeniu marginal, uh, că trebuie să ținem cont uh, de climă în politicile de transport, de energie și așa mai departe. Chiar dacă este foarte important să incorporăm clim, politica de mediu în politicile interne, este la fel de logic să introducem uh, Uh, această politică de mediu în strategiile de dezvoltare nu ține de atât de, de sumele din buget, ci la de modul de gândire atunci când redactăm bugetul. Atunci când ați spus că asistența pentru dezvoltare este doar eradicarea sărăciei, nu este doar atât lucru, este vorba de dezvoltare, despre educație, sănătate, sunt o serie de alte lucruri există o serie de activități. Aș spune că dacă vă duceți într-un uh, sat din Tanzania cu un proiect prin care instalezi panouri solare pe acoperișuri și prin acest lucru creezi condiții mai bune pentru școala locală, pentru profesor, uh, profesori, pentru elevi, pentru uh, femei, pentru fete și așa mai departe, asta reprezintă o parte integrată a unor politici de dezvoltare bune. Însă, bineînțeles că ar fi nebunesc să nu facem acest lucru uh, printr-o, atunci când acordăm, acordăm asistență, ar fi nebunesc să nu o facem într-o, uh, într-un mod care să nu țină cont de uh, preocupările legate de schimbările climatice. Nu trebuie să uh, revenim la o compartimentalizare a lucrurilor. Pentru că acest lucru contrazice strategiile de dezvoltare. Am un exemplu foarte bun, Etiopia. Dacă ne uităm la strategia de dezvoltare a Etiopiei și strategia pentru eradicarea sărăciei, energia, climatul și adaptarea la schimbările climatice stau în centrul strategiei de dezvoltare pentru întreaga țară și vom vedea acest lucru din ce în ce mai mult. Este vorba de uh, politici inteligente de dezvoltare care vor trebui să integreze și să mm, implice uh, preocupările de mediu. Eu sper că vom că nu vom vorbi doar despre principiile poluatorul plătește și așa mai departe și că vom găsi uh, surse de finanțare din transport, din aviație Uh, surse de venit constante care să intre în finanțarea pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Eu aș saluta aceste uh, lucruri. Uh, există anumite prevederi în concluziile ECFIN, însă avem nevoie să concretizăm, concretizăm acest lucru. Trebuie să um, avem măsuri concrete, altfel nu ne vom putea respecta um, promisiunile. Încă o ultimă întrebare din partea domnului Cortez asta. În primul rând, respect opinia dumneavoastră, însă politica industrială a Uniunii Europene, politica agricolă comună, dezvoltarea, cercetarea, ocuparea, energia, acestea nu sunt o singură politică. Vorbim despre lucruri diferite și trebuie să vorbim despre relaționarea între aceste aspecte. De asemenea, politica de cooperare internațională și politica de dezvoltare. Au, acestea au două simboluri. Unul din punct de vedere al schimbărilor climatice și, în al doilea rând, din, part, din punct de vedere al statelor în dezvoltare. Exemplul pe care l-ați dat despre panourile solare din Africa Acolo, da, într-adevăr, pot să existe proiecte comune. Însă, este vorba de domenii foarte diferite și acest an trebuie să fie un an al oportunităților, un, un an al schimbărilor. Bineînțeles că trebuie să vorbim despre schimbările climatice, însă trebuie să fie foarte clar că politica de schimbare climatică necesită o finanțare și politica de dezvoltare o altă finanțare. Un alt lucru, guvernele acum câteva zile, la sfârșitul Consiliului European, au decis să reducă bugetul uh, Uniunii Europene. Unele state și-au redus uh, sumele acordate pentru dezvoltare și cooperare. Uh, nu susțin acest lucru și nu voi susține niciodată. Însă, la un moment dat, se va ajunge din nou la uh, cifra de 0,7%. Așadar, avem un obiectiv în comisia noastră. Obiectivul de 0,7%. Suntem foarte indignați să se reducă atât de mult bugetul și să se reducă politica de cooperare. Și înțeleg aceeași indignare a dumneavoastră că s-au redus sumele și pentru schimbarea climatică. Înțeleg că trebuie să colaborăm și, bineînțeles, coordonarea de, de care vorbea domnul Mitchell, Mitchell este fundamentală pentru viitor, pentru a avea o politică comună. Însă Comisia de Dezvoltare are un obiectiv clar, un 0,7%, un obiectiv clar politic și suntem indignați de ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile la Consiliu. Și eu ceea ce cred că ar trebui să facem este să ne indignăm împreună, să vă indignați și dumneavoastră să uh, nu acceptăm această reducere a sumelor pentru dezvoltare. O explicație acum 10 zile, obiectivul de 0,7% obiect, a fost reafirmat în negocierile pe cadrul financiar multianual 2014-2020 de șefii de state și de guverne. Îi dau cuvântul din nou domnului Görens. Da, știm ce știm care este valoarea acestei declarații de respectare a Consiliului Eh, contează mai mult ceea ce faci decât ceea ce declari. Dacă eh, renunțăm la acest punct, ne trădăm propriile obiective. Tot ceea ce a spus doamna comisar în legătură cu nevoile de finanțare este exact. Avem o definiție care face diferența între obiective și mijloace. Eu sunt de acord pe obiective, nu sunt de acord cu dumneavoastră cu mijloacele în special mijloacele de finanțare. Aș dori, de asemenea, să aduc o clarificare în ceea ce privește compartimentalizarea politicilor. Segmentarea politicilor uh, contravine coerenței politicilor Însă, eu vreau să vorbesc și de responsabilizarea actorilor. Politica de cooperare pentru dezvoltare nu este responsabilă pentru schimbările climatice. Cooperarea, politica de cooperare pentru dezvoltare are ca prim obiectiv eradicarea sărăciei. Intervenind în diverse sectoare, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să investim în energie. De asemenea, în educație. Sunt de acord cu cei care spun că trebuie să investim mai mult în îmbunătățirea guvernanței și chiar în cultură. Trebuie să facem toate acestea pentru a reduce sărăcia. Nu mai sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că trebuie să investim fonduri inițial prevăzute pentru eradicarea sărăciei pentru a repara propriile noastre greșeli. La Copenhaga se vorbea despre atenuarea impactului eh, schimbărilor climatice asupra statelor în dezvoltare. O formulă similară ar fi repararea greșelilor pe care le-am comis noi. Așadar, înainte de a lua o decizie în legătură cu alocarea de fonduri publice, ar trebui să facem o distinție clară între poluarea care ține de responsabilitatea unor poluatori și poluarea emisă de uh, actorii publici. Pentru că nu putem să uh, susținem cu fonduri europene remedierea greșelilor propriilor noștri poluatori. Trebuie să facem o distinție între atenuarea impactului schimbărilor climatice și investiția pentru viitor. Ceea ce ați spus dumneavoastră este total compatibil cu obiectivele de dezvoltare. Din punctul nostru de vedere, trebuie să ne gândim la durabilitate, care este un criteriu esențial al evaluării politicilor de dezvoltare. Însă, atunci când vorbim despre uh, Uh, reducerea alocărilor, nu mai sunt de acord. Cifra de 0,7% nu a fost atinsă, a fost fixată ca obiectiv. Nu trebuie să plecați cu ideea că ne uh, opunem investițiilor de bani publici pentru schimbările climatice, atâta timp cât nu am atins obiectivul de 0,7%. Nu este așa. Trebuie să, trebuie să ajungem în același timp la 0,7% și să avem și finanțare pentru schimbările climatice. Este rușinos, chiar dacă anumite guverne nu uh, fac parte din grupul meu politic. Este inacceptabil să ducă după ele alte state care încă nu au ajuns la cifra de 0,7%. Britanicii care vor reduceri peste tot, reduc peste tot în afară de domeniul ajutorului public pentru dezvoltare. Soluțiile trebuie să fie găsite la, și la nivel global, local. Așadar, trebuie să investim pentru viitorul statelor în dezvoltare, rubrică la care se înscriu multe dintre inițiativele dumneavoastră, însă trebuie să discutăm în continuare despre implementarea comună, mecanismele cheie de dezvoltare. Prin aceste lucruri, poluatorii pot să se implice Și trebuie să activăm ace- această pârghie prin care punctele noastre de vedere se vor putea apropia. Noi recunoaștem că este vorba de o problemă reală, însă nu vrem ca obiectivele de, din politica de dezvoltare să fie să aibă de suferit pentru că statele membre nu uh, sunt în stare să aducă, să responsabilizeze actorii care au poluat în trecut. Vreau ca Comisia să aibă o abordare coerentă și să se exprime ca colegiu în legătură cu, acest, cu această temă și să nu lase lucrurile uh, să fie ambigue și interpretabile. Mulțumesc, domnule Găreț. Îi dau cuvântul doamnei Hildegard Hedegaard pentru a încheia. Actually, I must say that in the, in the commission, I... Trebuie să spun că suntem uh, de acord în legătură cu ce trebuie să facem. Nu cred că Ehm, dezbaterea este sau ă, dezacordul este dacă 0,7% ă, este nivelul potrivit sau nu. Eu cred că trebuie să avem principiul poluatorul plătește. Eu sunt ă, absolut de acord. Există un preț al emisiilor Uh, ehm, există un mecanism funcțional, pentru că cel precedent nu funcționează suficient de bine. De aceea, unii dintre noi folosesc multă energie pentru a crea un cadru internațional. De aceea, unii dintre noi fac eforturi eh, pentru a îmbunătăți cooperarea în domeniul tehnologiei. De aceea considerăm că trebuie să existe standarde comune în anumite domenii. Sunt multe lucruri pe care le putem face și de aceea avem nevoie de un cadru internațional Uh, pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. De aceea Europa a acceptat la ultima conferință pentru climat că acum trebuie să uh, vorbim serios de un uh, program de compensare a pierderilor și pagubelor pentru a începe să recunoaștem că avem o responsabilitate pentru ce se întâmplă în țările în curs de dezvoltare și trebuie să facem ceva în legătură cu asta. Nu că putem compensa orice, dar acesta trebuie, cred că va fi o chestiune cheie la următoarea conferință pentru climat de la Varșovia. Când ascult dezbaterea, sunt foarte mirată, pentru că, deși suntem de acord în legătură cu obiectivul pe termen lung, adică 0,7% ajutor pentru dezvoltare minim din partea statelor membre, plus ce s-a promis uh, ca finanțare de luptă împotriva schimbărilor climatice, până atunci ce, cum facem față situației? Cum ne asigurăm că Uniunea Europeană obține rezultate și în lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru că este în interesul nostru. Și nu cred că trebuie să exacerbăm diferențele între punctele noastre de vedere. Unul dintre cele mai mari proiecte finanțate de noi pe care le-am văzut este în Bangladesh, într-o zonă care uh, în care inundațiile au omorât mulți oameni. De ce? Pentru că nu au existat clădiri suficient de înalte în care să se refugieze în momentul în care a venit valul. Deci proiectul um, viza construirea unei școli uh, cu etaje pentru ca la următorul uh, um, la următoarea inundație, toată lumea se poate să se refugieze la școală, vor fi, um, toată lumea va fi uh, uh, informată prin SMS și deci se vor afla la suficientă înălțime pentru a nu fi omorâți de uh, inundație. Iată, aici e vorba de eradicarea sărăciei, dar și de crearea de condiții pentru dezvoltare. E vorba de adaptarea la situație în această zonă. Și uh, de aceea cred că trebuie să gândim astfel. În Myanmar, uh, vitele din nord uh, merg spre sud, dar acolo se cultivă grâu uh, și alte cereale și vitele mănâncă aceste cereale și apoi um, în capitală se um, se refugiază mulți locuitori și efectele asupra ocupării sunt dramatice. Iată, cred că în cadrul fiecărui proiect trebuie să ne gândim cum va afecta schimbările, afecta schimbările climatice țara respectivă. Iată, uh, de ce cred eu că e vorba? Nu e vorba de faptul că nu trebuie să cooperăm pentru a ne asigura că statele membre vor uh, da ce au promis, pentru că situația va deveni din ce în ce mai jenantă dacă nu ne respectăm promisiunile. Ce Grenz? Domnul Grenz, din nou. Nu. Uh, J'ai une proposition à vous faire. Foarte pe scurt, domnule Gheorghe, spune domnul președinte. Am o propunere și o întrebare. Um, observația este că în cadrul um, protocolului la Kyoto s-a prevăzut un mecanism de reparare a Uh, daunelor. Mecanismul de dezvoltare ecologică se aplica pentru țările în curs de dezvoltare și țările industrializate din anexa 1 puteau folosi fonduri creditate apoi statele care au depășit uh, pragul de poluare. Se poate face același lucru pentru a acredita o țară din anexa 1, deci o țară industrializată, cu un transfer de tehnologie spre o altă țară industrializată. De această joint implementation se putea face doar între țările din anexa 1. Deci, Eh, puteam să ne reducem datoria doar dacă ne angajam să ne reparăm daunele și o astfel de eh, metodă de a repara daunele era transferul de tehnologie pentru a permite acestor țări să facă progrese în ceea ce privește emisiile. Așa au funcționat lucrurile, dar eu cred că problema era în eh, implementarea comună, pentru că se aplica mecanismul doar în cazul țărilor din anexa 1, dar există țări din anexa 2 care încep să se industrializeze. De ce să nu autorizăm acest transfer de tehnologie dinspre țările industrializate înspre țările în curs de dezvoltare? Astfel, se angaja direct responsabilitatea sectorului privat și ar exista un impact direct asupra îmbunătățirii situației. S-ar permite să se iasă din această ipocrizie uh, care implică delocalizarea unei părți din industriile poluante. Deci, um, cei care suferă consecințele um, poluării și astfel și sectorul privat din țările noastre ar fi respons- responsabilizat mai mult. Apoi, eu uh, doresc să vă spun că nu ne-am angajat să realizăm obiective pe termen lung. Din potrivă, 2015 înseamnă termen scurt. Uh, ne-am angajat să ajungem la un compromis, rămânând însă pe poziție, dar și nu dumneavoastră aveți responsabilitatea faptului că statele membre nu își respectă obiectivul de 0,7%, dar este un obiectiv pe termen scurt. Și cei responsabili de neatingerea acestui obiectiv trebuie să vină să uh, ia cuvântul în fața acestei comisii, pentru că este inacceptabil faptul că și-au luat un angajament și apoi uh, uită de acest angajament. E vorba de credibilitatea Uniunii Politice, în diferite puncte de vedere. Um, Trebuie să arătăm că suntem credibili. Trebuie să spunem capăt acestei ipocrizii când se spune una și se face alta. Comisar. Dau din nou cuvântul doamnei comisar pentru a răspunde și apoi ne vom opri aici. Mulțumesc. Pe scurt, în legătură cu implementarea comună s-au rezolvat multe probleme la Doha pentru că mecanismele flexibile sunt, flexibile sunt uh, uh, disponibile doar pentru cei care și-au luat angajamente, dar uh, s-a aplicat mai ales pentru Rusia și țări din Europa de Est, din fosta URSS. Dar ce încercăm noi să facem cu mecanismul? Încercăm să-l modificăm pentru ca în loc de uh, proiecte mici independente să avem o atitudine mai uh, generală, pe sectorială, să spunem, acum vom moderniza cu tare sector prin transferuri și de tehnologie și cooperare în domeniul tehnologiei. Iată, asta am încercat să facem cu uh, mecanismul pentru dezvoltarea ecologică și în Uniunea Europeană a făcut un lucru important de la 1 ianuarie anul acesta. Niciun proiect pentru dezvoltare nu poate fi acceptat în uh, țările emergente. Uh, aceste programe vor viza doar țările cele mai puțin dezvoltate. Deci, există acum stimulentul de a investi mai ales în țările cu adevărat în curs de dezvoltare, pentru că acesta a fost o problemă a acestui instrument, că nou, peste 90% din proiecte și practic toți banii au um, ajuns în puține țări destul de mari în curs de dezvoltare și asta dorim să schimbăm. Dorim să modernizăm mecanismul de dezvoltare ecologică pentru a funcționa mai bine. Vă mulțumesc, doamna președinte. Uh, doresc să vă amintesc că ședința noastră continuă la ora 15. Vom începe cu voturile. Vă rog să nu vă uitați cartelele. Mulțumesc, doamnă comisar, pe curând, sper.